Okay, if everybody would sit down. Bună ziua, am să rog pe toată lumea să ia loc. Thank you very much. We are now moving on to agenda item. Trecem acum la punctul 10 de pe ordinea de zi, dialogul economic și schimbul de opinii cu noul președinte al Eurogrupului, Jeron Dieselblum. Dumnealui vine uh, într-un moment dificil uh, și-a făcut botezul de foc, putem să spunem așa. Situația din Cipru, pe care am văzut-o evoluând în weekend, și reacțiile și reacțiile la pachetul uh, adoptat este ceva ce a creat mari îngrijorări uh, deputaților, dar și mie. Bineînțeles, sunt și alte lucruri care vor fi uh, discutate astăzi, dar aș vrea ca în introducere uh, domnul uh, Dieselbrum să ne spună câte ceva despre acest pachet, despre uh, cum s-a ajuns în situația în care s-a ajuns, s-a scris destul de mult despre asta în presă, iar poate că putem să aflăm uh, ceva mai mult fără să uh, pornim, fără să arătăm prea mult pe nimeni cu degetul. Eu mă întreb, când s-a făcut pachetul final, de ce nu s-a arătat mai multă uh, sensibilitate, delicatețe în declarație? Și mai ales de ce nu s-a spus că de ce, de ce nu, ai, nu, nu s-a constatat faptul că pentru mulți acest lucru a încălcat încrederea ce exista a depozitului de 100.000 de euro garantat de către stat. Bineînțeles că putem să numim asta altfel, impozit pe avere și așa mai departe, dar Ehm, știu că mulți cetățeni uh, acum în Uniunea Europeană se întreabă oare acesta este un nou instrument care poate să fie aplicat peste tot în Europa? Poate că trebuie să calmăm, poate că ar fi trebuit să fie calmate de la bun început aceste îngrijorări decât uh, și cred că această primă declarație care a avut loc uh, nu a reușit să calmeze spiritele. Bun venit, în orice caz. Vă urăm bun venit la acest schimb de opinii și sper că în următoarele uh, reuniuni, uh, ele vor fi, schimbul de opinii va fi în, în uh, circunstanțe mai puțin grave. Vom face ca de obicei, dumneavoastră veți avea 10 minute pentru introducere și apoi vom avea sesiuni de 5 minute de întrebări și răspuns, de câte 5 minute pe, pe deputat. Vă rog să vă asigurați uh, că uh, folosiți uh, suficient de puțin timp în întrebarea și în, în comentariile dumneavoastră pentru ca și domnul ministru să poată răspunde. Vă mulțumim foarte mult pentru prezență. Aveți cuvântul. Doamnă președinte, stimați deputați, dați-mi voie prin a vă spune că primul meu loc de muncă a fost, un asistent, a fost ca asistent la Parlamentul European în 1993. Am lucrat aici uh, pentru foarte puțin timp. Uh, această clădire nu era încă construită sau cel puțin arăta foarte diferit. Mă bucur să mă pot întoarce aici într-o cu totul altă poziție. Am să încep uh, prin a mulțumi Comisiei dumneavoastră pentru contribuția dumneavoastră constructivă pe termen lung în dezbaterea referitoare la economie și uh, la politică uh, economică și monetară. Astăzi, în fața dumneavoastră, sunt conștient de faptul că comisia dumneavoastră a, fost un, are, a jucat un rol cheie în legislația esențială pentru politica fiscală și economică și cadrul de coordonare a acestora. Uh, Salut această oportunitate. Grupul, Eurogrupul și zona euro se confruntă cu mari provocări mult din, din acțiuni au fost dedicate răspuns unei, unor reacții la, reac- la situații de criză. După cum știți, în acest moment, uh, situa- în acest moment situația în criză este în centrul atenției. Săptămâna trecută, Eurogrupul a ajuns la un acord politic cu autoritățile cipriote Uh, de un program de asistență financiară de până la 10 miliarde până în 2016. Programul include uh, consolidare bugetară, reforme structurale și privatizare, privatizări și ar permite datoriei publice a Ciprului să rămână pe o cale durabilă. Știți că marți uh, Parlamentul cipriot a respins intenția autorităților cipriote uh, de a impune un, uh, o taxă unică pentru a uh, adresa, aborda problema fragilă a sectorului fragil. Această propunere a, a arătat uh, cât de excepționale sunt circumstanțele din Cipru și nivelul la care sectorul financiar va trebui să fie redus. Acum depinde de autoritățile cipriote să vină cu noi propuneri, cu alternative, iar Eurogrupul stă la dispoziția Ciprului pentru a-l ajuta uh, pe baza programului de ajustare uh, stabilit. Să fie clar, Eurogrupul a fost de părere că micii uh, depozitari ar trebui să fie tratați diferit de cei mari și a reafirmat importanța a garantării totale a depozitelor sub 100.000 de euro. Știu că pare ambi- ca ceva ambițios într-o săptămână ca aceasta, dar eu sper ca, uh, în calitate de nou președinte al Eurogrupului, să putem schimba agenda noastră de la răspuns la criză la o dezbatere structurală, la modul în care putem să creștem uh, economiile și competitivitatea în zona euro. Și sper că asta vom putea discuta cel puțin data viitoare când ne întâlnit. Nu trebuie să uităm că scopul nostru este să promovăm creșterea economică puternică, durabilă și inclusivă, care creează locuri de muncă și Uh, conservă modelul social european. Cred că cu toții putem fi de acord asupra acestor obiective, însă important, însă controversat este cum să le atingem. Mulți dintre noi uh, au îngrijorări referitoare la consecințele sociale ale crizei și sunt de acord cu ele. După cum această comisie a, a arătat la începutul uh, la începutul raportului din studiul anual referitor la creștere, criza a dus la uh, faptul ca milioane de europeni să se confrunte cu situații foarte, foarte dificile și acest lucru nu trebuie niciodată să-l uităm. Însă, pentru a crea creștere economică și locuri de muncă și a ne menține modelul social, trebuie ca finanțele publice să fie readuse pe calea cea bună, iar uh, dovezile empirice ne arată că uh, Uh, rată a, uh, a datoriei foarte ridicată față de PIB uh, încetinește creșterea. Noi trebuie să rămânem hotărâți în angajamentul nostru pentru consolidare bugetară. Acest lucru este dificil pe termen scurt, însă este necesar pentru stabilitate și pentru creștere în viitor. Pactul uh, de creștere și stabilitate și, fact, și pactul bugetar trebuie să rămână um, piatra de temelie a strategiei noastre de finanțe publice. Ele oferă încredere consumatorilor și piețelor. În acest context, trebuie să nu uităm că strategiile trebuie să fie diferite de la țară la țară, dar în același timp trebuie să fie respectate uh, angajamentele și regulile din Pactul de Stabilitate și Creștere. Statele membre care nu respectă uh, programul trebuie să, să acționeze în linie cu prevederile pactului. Acest lucru uh, solicită corect, corectarea deficitelor, um, și în același timp uh, asigurarea că finanțele sunt durabile pe termen lung. Acest lucru mi-l doresc și acasă în țările de jos. Prevedem ca um, um noi, uh, noi economii de 4,3 miliarde să se facă uh, până în 2014. Um, nu sunt genul de reduceri pe care le introducem cu plăcere, dar cred că nu pot fi uh, evitate. În același timp, trebuie să facem reforme structurale pentru a stimula competitivitatea și a crea locuri de muncă. Trebuie să stimulăm inovația, să sprijinim noi tehnologii și să creștem investițiile în uh, cercetare și dezvoltare. Trebuie să continuăm să creștem competențele forței de lucru europeană, mai ales a tinerilor, și să le permitem acestora să uh, aibă experiență de muncă. Situația actuală ne-a arătat și cât de esențial este să continuăm integrarea Uniunii uh, Monetare Europene pentru ca ea să funcționeze mai bine. M-am referit la importanța unui cadru politic, de politici bugetare și economice fi, uh, integrate, însă și cadrul financiar este esențial. Mă bucur foarte mult, așadar, că se fac uh, că se fac progrese în acest domeniu. Acordul referitor la mecanismul unic de supraveghere cu um, supravegherea instituțiilor de credit este un mare pas în acest sens și va crea o, un cadru financiar mult mai integrat în zona euro. Trebuie acum să mergem să facem mai multe propuneri pentru stabilirea unui mecanism de redresare și soluționare, astfel încât băncile care dau faliment să fie uh, Um, rezolvate, problema acestora să fie rezolvată uh, într-un mod ordonat. în timp ce facem toate aceste lucruri, trebuie să ne asigurăm că extinderea Uniunii Europene, extinderea uh, zonei euro, are loc într-un mod ordonat și responsabil. Uh, aranjamentele de guvernanță care garantează buna funcționare a zonei euro nu pot, pot, trebuie să fie dincolo de orice critică. Mă bucur că uh, Letonia dorește să a, a solicitat un raport de convergență în vederea adoptării euro. Asta confirmă ceea ce știam. Uh, euro rămâne o propunere relevantă și foarte atrăgătoare. Atât uh, până um, deocamdată, doamnă președinte, aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră. Mulțumesc, ne pare foarte bine că ne-am încadrat în timp. Mă bucură acest lucru pentru că va fi mai ușor să gestionăm pe urmă ședința. Începem cu prima salvă de întrebări. PPE-ul Jean-Paul Gozes, care este coordonator pentru PPE. Mulțumesc, doamna președinte. Mai întâi vreau să vă urez bun venit în numele colegilor mei, domnule ministru, și în numele meu propriu. Mi-ați uh, ne-ați amintit că dumneavoastră ați început ca asistent aici la Parlamentul European. Sper că n-ați uitat în ce consta activitatea Parlamentului nostru. Nu vreau să vă pun întrebări în legătură cu Ciprul, pentru că alții vor face cu siguranță. Vreau doar să vă atrag atenția asupra faptului că de ruta în care s-au făcut anunțurile, i-a făcut pe cetățeni uh, și uh, pe cei din presă să creadă că este vorba despre o uh, tentativă de atacare a depozitelor lor bancare, când de fapt era vorba despre o strategie fiscală care era total altceva. Dumneavoastră ați venit aici uh, la dialog. Uh, aș uh, vrea să știu care este percepția dumneavoastră în legătură cu rolul Parlamentului nostru și Parlamentelor naționale. Ați făcut recent uh, câteva declarații în această privință la dumneavoastră acasă și aș vrea să știu ce credeți că ar trebui uh, să facă Parlamentul sau care ar fi rolul său în uh, tot acest context. Și uh, ce părere aveți despre relația între Parlamentul Național și Parlamentul European? Mulțumesc. Cred că este important să consolidăm uh, și mai departe cooperarea dintre parlamentele naționale și Parlamentul European. Parlamentul European are desigur un rol uh, foarte important uh, în activitatea de legiferare și s-a implicat în Uniunea Economică și Monetară, este implicat în lucrările Ecofinului, în um, adoptarea directivei pentru cerințe de capital 4 și întotdeauna Parlamentul European trebuie să se implice îndeaproape, așa cum o face și acum. Iar în ce privește parlamentele naționale, eu cred că orice fel de cooperare care este posibilă între cele două foruri nu poate fi decât utilă, pentru că ea duce la o uh, întărire a legitimității democratice a politicilor pe care le adoptăm la Bruxelles. Cred că, deci, este loc uh, și de îmbunătățire în relația de lucru între Parlamentele Naționale și Parlamentul European. Se poate face chiar prin comitete de lucru. Președinte, mulțumim, Jean-Paul. Trecem la grupul socialiștilor. Elisa Ferreira. Obrigada. Mulțumesc, domnule președinte și vă mulțumesc domnului Dieselblum pentru prezență. Aș dori să vă pot ura mult succes, în primul rând, dar din păcate trebuie să încep cu niște critice. În ceea ce privește Cipru, în primul rând, subiectul este inevitabil. Garantarea depozitelor până la 100.000 de euro a fost singura rază de speranță oferită cetățenilor europeni pe parcursul crizei, iar decizia luată în, ultimul, în weekendul trecut a subminat această încredere nu numai în Cipru, ci în toată Europa, mai ales în zona euro. Aș vrea să vă, vă rog să dezmințiți afirmația că, în ciuda faptului că noi hotărâm că uh, uh Banca Zonei Euro va avea un suprave, un supraveghe, o autoritate de supraveghere unică, tot statele membre salvează băncile și în momentul în care situația devine, devine prea dificilă, atunci uh, micii depunători, uh, contribuabilii, sunt cei care scot bani din buzunar pentru a salva uh, Uh, bogătașii și mari investitori, chiar dacă unii sunt suspectați de spălare de bani. Cum se poate ca autoritatea uh, unică de rezoluție și fondul de rezoluție să, uh, să nu existe um, armonizare fiscală în zona euro, combaterea paradiselor, paradiselor, paradisurilor fiscale și directiva privind spălarea de bani? Um, spuneți-ne, vă rog, dacă acestea, toate acestea vor fi prioritare în timpul președinției dumneavoastră. Mulțumesc! Um, Mulțumesc, doamna Ferreira, pentru aceste întrebări. Aceasta este, de fapt, principala problemă de săptămâna aceasta. E mai bine că putem să o discutăm atât de repede. Ce a făcut noi în timpul pregătirilor, lunilor de pregătire, de fapt, pentru că din iunie s-a început pregătirea, a fost să construim un pachet prin care să-i permitem Ciprului să uh, aibă un start, un nou început pe piețele financiare, însă trebuie să ne uităm și la împărțirea poverii, la creșterea pe viitor și un nou model pentru sectorul bancar, care este vital pentru Cipru. Am ajuns la concluzia că programul n-ar trebui să depășească totalul de 10 miliarde, deoarece acest uh, împrumut uh, pentru Cipru Uh, trebuie să fie atent cântărit, pentru că Cipru trebuie să le poată restitui la un moment dat. Doar astfel putem uh, da o, o garanție și o încredere pentru viitor. În al doilea rând, o datorie sustenabilă pentru Cipru înseamnă că uh, rata comparată cu PIB-ul să nu depășească 100%. În plus, noi vrem ca sectorul financiar uh, să poată fi restructurat și să se însănătoșească, astfel încât uh, Ciprul să aibă o creștere viabilă. Toate aceste trei uh, probleme au trebuit reflectate în modul în care urma să repartizăm datoria. Am cerut un angajament din partea Ciprului în valoare de 6 miliarde. Când am elaborat acest pachet, uh, ne-am gândit, bineînțeles, asupra cui vom uh, plasa această povară. Mi s-a părut justificat ca ea să fie suportată și de depunătorii care nu sunt rezidenți în Cipru, nu doar de cetățenii ciprioți. Dar, uh, bineînțeles că efectul s-a repercutat mai întâi asupra rezidenților, asupra localnicilor deși în Cipru foarte multe depuneri bancare sunt făcute de non-rezidenți. Noi uh, pe aceștia am vrut să îi țintim. De fapt, uh, Eurogrupul a considerat că este foarte important ca datoria să fie, sau povara să fie repartizată în mod echitabil. Și am vrut ca depunerile mai mari să fie taxate mai mult decât depunerile mai mici și în continuare avem această opinie. După cum știți, programul acesta pe care noi l-am propus a fost respins de Parlamentul Ciprios și acum ei caută alternative, alte posibilități pentru a păstra aceleași praguri valorice. Eu sper ca ei să vină cu o propunere mai echitabilă, pentru că și noi am vrut același lucru vineri seara când am făcut uh, propunerea noastră. Uniunea Europeană consideră că povara trebuie să fie repartizată echitabil și accentul să fie pus pe depunerile mari. Acum, în ce privește schema de garantare a depozitelor, nu există nicio îndoială și noi am reconfirmat acest lucru în calitate de ministru de finanțe că fără schema de garantare a depozitelor, încrederea s-ar pierde. Însă această taxă pe care noi am impus-o asupra depunerilor ni s-a părut uh, importantă, ni s-a părut necesară. Este uh, ca și o taxă pe avere. Acum am înțeles că doamna președinte a făcut câteva observații cu privire la modul în care am comunicat acest lucru, începând cu vineri dimineața. Sigur că ar fi trebuit să alocăm mai mult timp, uh, mai multe eforturi pentru a comunica, explica mai bine uh, care este distinția dintre o taxă pe avere și ceea ce am vrut să facem noi aici. Noi uh, n-am vrut să aducem uh, atingere niciun fel schemei de garantare a depozitelor. Aceasta există peste tot în Uniunea Europeană și toți miniștrii de finanțe au subliniat că ea va rămâne intactă. Au spus asta luni. Președinte, mulțumesc că v-ați cam întins aici, dar era o întrebare importantă. Dăm cuvântul lui Wolf Klintz de la ALDE. Bună dimineața, domnule președinte. Aș avea și eu câteva întrebări. În primul rând, din câte am înțeles eu, din câte am înțeles eu, mecanismul de stabilitate pentru capitalizarea băncii poate fi utilizat dacă este vorba de un risc sistemic și, în al doilea rând, dacă este garantată rambursarea creditului. În ceea ce privește rambursarea, a, ați uh, spus deja ceva. Mi se pare dacă riscul vi se pare că este sistemic în Cipru. Apoi, de puțin timp știm că în Cipru supravegherea a fost uh, relativ uh, laxă și că pe termen lung acest model de afaceri nu poate să fie dur, nu poate dura. De fapt, uh, uh, rată de impozitare destul de uh, scăzută, reglementări uh, destul de flexibile. Acest lucru nu este, este cunoscut uh, din um, toamna lui 2011, în, uh, când Rusia a ajutat Ciprul pentru a ieși din criză. Cum explicați faptul că Comisia a stat și a privit fără să acționeze mai repede? Apoi, uh, interesele uh, Rusiei sunt uh, destul uh, de mari pentru că um, au investit miliarde și pentru că folosesc Nicosia pentru um, afacerile lor internaționale. Ce părere aveți față de posibilitatea ca Rusia să intervină la finanțarea datoriei um, cipriote? Uh, uh, danke, Herr uh, Klins. I will... Mulțumesc, Herr Klintz. Aș putea să vă răspund în germană, dar mi se pare prea riscant. Voi continua în engleză. Mulțumesc pentru întrebare și am să vă dau răspunsul în engleză. Da, parte din problema care există în Cipru ține de modelul bancar și de modul în care au fost conduse băncile. Uh, Parte din soluție trebuie să fie o recapitalizare bancară. Băncile trebuie să fie reduse ca talie și trebuie să adopte un model de business mai sănătos. E inevitabil. Și uh, ca parte din uh, programul Uniunii Economice și Monetare am uh, făcut câteva propuneri la fața locului. Am invocat inclusiv regulamentul de combatere a spălării banilor, care trebuie să fie aplicat, și în uh, instituțiile financiare se uh, vor um, colecta taxe, impozite și așa mai departe. De ce durează atât de mult? E greu să vă spun acest lucru. Eu cred că, în, în general, politicile fiscale și bugetare sunt politici naționale și um, pentru a le implementa e nevoie de multă muncă. Dar uh, sunt de acord că a durat mult prea mult. Așa este și acest lucru a generat o serie de riscuri. Ați întrebat dacă riscul uh, în Cipru este sistemic. Eu cred că în momentul de față n-aș spune că există instabilitate, însă există temeri cu privire la stabilitatea zonei euro Așa că noi trebuie să ieșim în față și să apărăm integritatea zonei noastre. Dacă e risc sistemic, dacă trebuie să luăm măsuri imediate, eu cred că trebuie să mergem mai departe decât atât, să luăm uh, măsuri pentru a rezolva situația. Așa aș aborda eu problema. Eu cred că, da, există un risc sistemic și cred că tulburările din ultimele zile au dovedit, din păcate, acest lucru. Dar, dacă am recunoscut acest lucru, trebuie să punem la punct un program uh, prin care să eliminăm acest risc din Cipru. M-ați întrebat despre rolul pe care îl joacă Rusia. Da, uh, există deja un împrumut de 2,5 miliarde primit uh, de la Rusia și um, știu că începând cu vinerea trecută au fost foarte multe contacte cu partea rusă ciprioții au vrut să prelungească împrumutul, să facă cumva să scadă dobânzile, însă dacă sunt uh, și uh, alte opțiuni, uh, dacă se dorește un alt împrumut, dacă se vor face investiții rusești în băncile cipriote, nu știu. Rușii ne-au dat de înțeles că ei nu sunt dispuși să facă acest lucru. Singurul lucru pe care l-au discutat în săptămânile de dinainte a reuniunii este că împrumutul care există deja ar putea fi eventual prelungit și s-ar putea micșora dobânzile. Știu că guvernul cipriot vorbește acum cu guvernul rus, nu știu care va fi rezultatul discuțiilor. Pot ce, tot ce pot să vă spun este ce am uh, aflat noi de la ruși în pregătirea pachetului de salvare. Ce aș putea să mai adaug este că dacă rușii ar spune că pot să acorde un împrumut suplimentar Ciprului, acest lucru nu ar îmbunătăți cu nimic stabilitatea Ciprului, nu i-ar îmbunătăți uh, cu nimic uh, în a-și gestiona mai bine datoria publică. Pentru că Scopul uh, nostru, scopul uh, europenilor a fost de la început să-i ajutăm pe ciprioți să-și reducă problemele, să readucă sectorul uh, financiar pe o cale sănătoasă și viabilă. De aceea am spus noi că programul nu trebuie să fie mai mare de 10 miliarde, pentru că dacă suma ar fi mai mare, Ciprul n-ar mai putea să-și ramburseze datoria. Președinta, mulțumim. Acum, din partea ECR, domnul Ieping. Welkom heten namens de fractie van de Europese Conservatie. Mulțumesc foarte mult. Vă urez bun venit în Parlamentul European din partea grupului ECR și a delegației belgiene a acestui grup. Ați uh, început uh, cu brio în uh, Europa. Anul trecut toată lumea spunea că am ieșit din criză, dar probabil nu erau prea atențiată. Acum a cincea salvare are loc în Cipru și încep să, și, se, și încep să reapară greutățile, dar până la urmă nu contribuabilii ar trebui să fie cei care să fie puși să plătească. Bineînțeles, problema propunerii era că nu s-a menținut uh, garantarea depozitelor de 100.000 uh, de euro. Aș vrea să știu cine a cerut uh, să plătească și micii depozitari dumneavoastră, BCE, Uh, ministrul uh, german? Uh, sau cine? Deci ați propus, ați, ați admis până la urmă că propunerea făcută vineri nu era prea corectă, dar până la urmă de unde a venit această idee? În, în Cipru se crede că se crede că au dreptul la un program de salvare, dar nu e chiar așa, fiindcă uh, Eh, Ciprul este vinovat de problemele pe care le are. Poate că uh, există oarecare naivitate în ceea ce, uh, ce privește atitudinea cu privire la Putin. Nu știu pe Putin personal, uh, dar am rude am rude în Rusia și știu foarte bine pe ruși. Putin o să ne țină așa în șah și după aceea o să sporească cererile și o să exercită influență puternică asupra Ciprului. Nu trebuie să uh, subestimăm ce se întâmplă. Zona euro are probleme, uh, Putin uh, râde pe sub mustață și până la urmă o să ne dăm seama că nu mai putem să-i facem față. Da. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule Epping. Vă mulțumesc pentru întrebări. În primul rând, uh, vreau să vă spun că, da, într-adevăr, unii am crezut că am ieșit din... Unii dintre noi am crezut că am ieșit din criză, dar eu încă de la început am fost foarte atent cu astfel de declarații, fiindcă situația este volatilă și, din păcate, evenimentele din ultima săptămână ne-au arătat cât de volatilă este situația și uh, cât de uh, slăbită este încrederea și chiar dacă, uh, chiar dacă piețele financiare, iată, încep să-și revină, s-au produs pagube considerabile săptămâna trecută. Nu cred că am ieșit însă din criză, cum spuneam. Uh, a spus pe bună dreptate că nu, nicio țară nu are dreptul la un pachet de salvare. E adevărat acest lucru, dar există un interes comun și acela, de a acela este de a consolida zona euro, de a consolida sectorul bancar în toată zona euro din cauza riscului de contagiune. Și există interesul comun de a sprijini integritatea zonei euro pe de-a întregul. Uh, da, într-adevăr, nu există un uh, drept inalienabil la pachete de salvare, dar avem un angajament de a, a da o mână de ajutor Ciprului. Dumneavoastră ați întrebat a cui a fost ideea uh, perceperei unei taxe pentru depozitele de sub 100.000 de euro. Uh, ca președinte al uh, grupului uh, zonei, eu, zonei euro, eu mi-asum uh, răspunderea pentru această decizie. Nu vreau să dau vina pe, o, pe unui sau alții sau pe o anumită instituție. A fost o decizie luată în comun și dacă trebuie să fie cineva vinovat, eu sunt acela. Această taxă consider în continuare că este o, o propunere foarte bună, fiindcă numai așa se poate cere o contribuție din partea sectorului bancar, din partea uh, Uh, sectorului depozitelor, ceea ce este important dacă nu se dorește un, uh, un pachet care să îngreuneze datoria Ciprului mai mult decât cele 10 milioane, într-adevăr, va fi oarecare taxa atașată uh, pachetului de salvare pe care îl vom hotărâ, sper și eu, asemenea tuturor, că va fi un um, pachet de salvare corect și sarcinile, sarcina va fi alocată în mod um, echitabil. Deci dacă considerați că ce s-a, ce s-a făcut vineri nu a fost corect, a fost corect în sensul că taxa a fost mai mică pentru depozitele mai mici decât pentru cele mai uh, mari, dar uh, bine și eu poate aș fi dorit mai multă corectitudine. Dar uh, și pe baza situației de luni, Eurogrupul a declarat că va căuta o soluție care să încline balanța mai mult către depozitele mari, dar trebuie ca toate țările să coopereze. Nu putem să impunem o soluție nimănui până la urmă. Deci, acesta a fost rezultatul de vineri seara. Din păcate s-a uh, în dezbatere în mass media s-a făcut o legătură nefericită cu uh, sistemul de garantare a depozitelor. Acum încercăm să structurăm altfel pachetul și taxa și sperăm să vă ajungem la o soluție foarte curând, la o soluție mai echitabilă. Mulțumesc. Trecem acum la uh, versi. Din partea versilor, domnul Aicut are cuvântul. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Mulțumesc, uh, domnule Dieselblum. Mă bucur uh, Uh, că ne întâlnim astăzi. Ieri mi-ați spus că vă îngrijorează uh, propastia între, între Parlamentele Naționale și Parlamentul European și ați dori un rol mai mare pentru Parlamentele Naționale. Noi acum uh, vă urăm bun venit la Parlamentul european și eh, pe noi ne îngrijorează prăpastia între statele membre ale zonei euro. Dacă vedem ce se întâmplă, ce declarații se fac în, în Germania, în Cipru, cred că și pe dumneavoastră ar trebui să vă îngrijoreze acest lucru. Ce se întâmplă la ora actuală? În Germania vor avea loc alegeri în curând și este foarte greu pentru guvernul german să explice ce se întâmplă, iar dumneavoastră, ca președinte al Eurogrupului, trebuie să vă asigurați că puteți să umpleți acest gol de percepție la nivelul statelor membre. Nu se... E greu de înțeles de ce se ia o decizie acum prin care micii deponenți sunt cei care uh, trebuie acum să scoată bani din buzunar și lumea nu înțelege de ce dumneavoastră nu ați putut împiedica acest lucru. De ce? Fiindcă dumneavoastră sunteți răspunzători pentru stabilitate în zona euro, iar această stabilitate lipsește la ora actuală. Și mai rău, Financial Times scrie că dumneavoastră ați spus că uh, micii depunători trebuie să plătească taxa de 6,7%. E adevărat ce spune Financial Times? Uh, ce greșeli ați făcut și ce învățăminte ați tras de pe urma acestor greșeli? Mulțumesc, domnule Eichhout, pentru întrebările dumneavoastră. Declarațiile mele din Olanda de ieri s-au referit la... O să, o să vorbesc în engleză, dacă îmi permiteți. Da, deci eram făcut niște declarații cu privire la dezbaterea cu privire la democrație în Europa și legitimitatea democratică a, a acțiunilor noastre și a acțiunilor Eurogrupului. Mi-am exprimat îngrijorările în acest sens și am spus în egală măsură că pentru mine nu este vorba neapărat de uh, de mai multă influență, mai multă discuții din partea parlamentelor naționale în ceea ce privește procesul decizional, bineînțeles, este de dorit acest lucru și am spus ieri că voi, eu sunt pentru uh, consolidarea rolului parlamentelor naționale în procesul decizionar, dar eu am spus că acest lucru nu ne ajută să uh, generăm mai mult sprijin din partea cetățenilor europeni în ceea ce privește evenimentele din zona euro și din Uniunea Europeană pe de întregul. Deci eu am uh, am referit la această chestiune fundamentală întrebând cum putem să sporim încrederea în rândul uh, cetățenilor europeni în politicile europene, la nivel general. Dumneavoastră ați uh, răstălmăcit acest, această declarație și ați spus că este vorba despre, o, despre ceea ce se întâmplă între țări. Eu uh, nu sunt de acord. Într-adevăr, țările au interese diferite câteodată, dar are loc o dezbatere la nivel național în ceea ce privește Uniunea Europeană. Vedeți ce s-a întâmplat la alegerile din Italia. Uniunea Europeană a fost un subiect foarte important și la alegerile din Olanda. Uniunea Europeană a figurat printre subiectele cele mai importante din, campanie, din campania electorală. Da, într-adevăr, există diferențe între statele membre și acestea pot fi semnificative. Dar cred că compromisul la care am ajuns era în egală măsură un compromis uh, o variantă de compromis a acestor interese diferite. Și așa cum am spus înainte, este vorba de un pachet care a permis Ciprului să aibă o datorie durabilă. Am fi putut uh, mări suma, dar acest lucru nu ar fi fost în avantajul Ciprului. Am încercat astfel să ajungem la o. să ajutăm uh, sectorul financiar al Ciprului oferindu-i o sumă mai mică fără să-l destabilizăm cu totul. S-au propus soluții mai radicale, dar nu le-am uh, adoptat. Am încercat să vedem cum uh, poate să o ia de la început uh, Ciprul în sectorul financiar și bancar. Apoi ați vorbit despre micii deponenți și ați spus că am făcut o greșeală și că ar fi trebuit să o rectific. Așa cum am spus, îmi uh, asum răspunderea pentru acțiunile Eurogrupului al cărui președinte sunt, dar vreau să vă spun că interesele diferă de la o țară la alta, iar aici și uh, vorba și de părerea guvernului cipriot care a vrut să nu, să nu primească un pachet foarte mare uh, și acesta a fost rezultatul. Uh, ca președinte trebuie să încerci să găsești un compromis între părerile țărilor, părerile membrilor și până la urmă s-a ajuns la această decizie. Chiar dacă aș fi chiar dacă aș fi putut, mă rog, haideți să nu vorbim de asta, dar uh, chiar dacă aș fi putut să o opresc, uh, mă rog, era vorba de un compromis între mai multe interese și mai multe obiective, având în vedere obiectivul comun al tuturor. Mulțumesc, domnul Ciuntis, din partea GUE. Îmi cer scuze, aș dori să termin. Uh, ați întrebat despre articolul din Financial Times. Uh, vreau să vă spun că informațiile de acolo nu sunt corecte. Da, și, uh, și eu cred că am citit alt articol din, din ziarul financiar și <laughs> am, am alte nume, dar acum îi dau cuvântul domnului Ciuntis. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, sunteți prezent pentru prima oară în Parlamentul European uh, și um, și asta în contextul unei decizii luate de Eurogrup, care a arătat că nu există niciun plan de ieșire din criză. În al doilea rând, cred că și dumneavoastră și alți miniștri de, de finanțe au înțeles că decizia dumneavoastră cu privire la Cipru și taxarea depozitelor a creat uh, un sentiment de nesiguranță la nivel general în Europa pentru deponenți, iar aceasta este o greșeală enormă. Ne, ne întrebăm dacă ce se întâmplă cu Eurogrupul. Vorba de incompetență sau aveți, sau aveți alte interese obiective ascunse? Domnul Schäuble a spus că, în ceea ce privește această decizie, că oricine investește bani într-o țară unde impozitele sunt mai mici și controlele mai relaxate, în momentul în care băncile nu mai sunt, uh, uh, nu mai pot fi susținute, atunci apar problemele. Domnia sa a afirmat un obiectiv, și anume că uh, trebuie să lăsăm în pace băncile cipriote și să ne îndreptăm atenția către băncile germane. Iar celălalt obiectiv de a uh, cumpăra Uh, gazul cipriot uh, cu prețuri foarte mici și prezența rușilor. Nu s-a spus nimic despre asta. Sunt alte țări unde unde um, rata între sectorul financiar și PIB este mai mare decât în Cipru și oamenii se întreabă ce să facem cu banii, unde, unde ne depunem banii, unde ne depunem economiile. Unde vă depuneți dumneavoastră salariul ca să facem și noi la fel? Există țări unde, alte țări unde deponenții sunt în pericol? Um, Mulțumesc foarte mult, domnule Ciuntis. Este foarte important să subliniem faptul că sistemul de garantare a depozitelor de sub 100.000 de euro nu a fost afectat. A rămas în picioare. Acest acord este valabil pentru toate țările, iar uh, dacă se face o solicitare de activare, de, acti, dacă se face o solicitare de uh, activare a sistemului de garantare a depozitelor, atunci, într-o țară respectivă, atunci răspunderea de garantare a depozitelor este, revine țării respective. Această taxă care are ca scop uh, uh, salvarea sectorului financiar, cred că este inevitabilă dacă ne uităm la economia Ciprului. Și cred că sunteți de acord că un pachet mai mare de peste 10 miliarde de euro nu ar fi dat uh, nicio șansă redresării economice în Cipru. Am uh, încercat deci să avem un echilibru între un pachet de salvare nu prea mare care să dea un viitor Uh, Ciprului și încercarea de a face economia cipriotă să-și aducă contribuția într-o oarecare măsură, este inevitabil pentru noi că trebuie să uh, se perceapă o taxă din partea deponenților. Și cred că v-am răspuns întrebării. Acum, nu știu dacă suntem incompetenți sau nu, vă las pe dumneavoastră să hotărâți acest lucru. Mulțumesc. Trecem mai departe din nou la PP, uh, doamna Verdman Col. Doamna președinte, eu sunt singurul membru neafiliat și aș dori să iau cuvântul în, din partea neafiliaților. Da, sigur, dar trebuia să ne științați, să ne spuneți din timp. Aceasta este procedura. Îmi cer scuze, credeam că pur și simplu ați deschis uh, uh intervențiile reprezentanților grupurilor politici și presupuneam că o să-mi dați și mie cuvântul. Da, sigur, uh, sigur, uh, și dumneavoastră aveți dreptul să luați cuvântul. Mulțumesc foarte mult. O să continu în olandeză. Mulțumesc, domnul uh, Dieselblum. În primul rând, vreau să vă felicit pentru, pentru um, rezistența dumneavoastră, pentru că vă așteaptă săptămâni dificile. Aș dori să să aș dori să vorbesc despre chestiunea încrederii. Încrederea cetățenilor uh, în ceea ce privește siguranța depozitelor și uh, dacă această taxă este același lucru ca sistemul de depozitare a, depo- a depozitelor. În Parlamentul olandez ați spus săptămâna trecută că, uh, că nu puteți spune cu certitudine că acest lucru nu s-ar putea întâmpla și în alte țări, chiar dacă circunstanțele diferă de Cipru. Aici eh, este vorba de o întrebare adresată de Partidul Socialist din Olanda. Se pare că Cipru are în vedere naționalizarea fondurilor de pensii ca nouă măsură de redresare, ceea ce Um, poate să fie îngrijorător, fiindcă în unele țări nu se pot accesa, nu se poate accesa fondul de pensie și uh, banii cotizați acolo până în momentul pensionării. Aș dori să vă întreb, fiindcă de, un, de o săptămână plățile au fost uh, înghețate de Banca Cipriotă pentru a preîntâmpina o scoatere a depozitelor din țară. Uh, ceea ce încalcă tratatul în ceea ce privește libera circulație a capitalului. Ce părere aveți dumneavoastră despre uh, faptul că a fost încălcat tratatul? Domnul uh, Schäuble a spus că problema este a modelului de afaceri cipriot și um, influența uh, capitalului venit din afara țării. Dar acest lucru ar putea să fie valabil și pentru alte țări din afara um, zonei euro. Deci iarăși mi se pare că se îngrădește libertatea de mișcare a capitalului. Cum, uh, ce părere aveți despre declarațiile domnului ministru? se zvonește că deja au ieșit, a ieșit o mare parte, o mare parte a capitalului, a părăsit deja Ciprul. Ce părere aveți dumneavoastră? E ultima întrebare, dacă îmi permiteți. Ați uh, vorbit despre cele 10 miliarde din pachetul de salvare. Nu știu dacă putem să-l numim împrumut, fiindcă nu se vor primi banii înapoi, dar cum rămâne cu banii pe care i-a primit Grecia? Mult, o sumă mult mai mare, dar și spuneți acum că a fost o greșeală ceea ce s-a făcut în cazul Greciei. Și cum rămâne cu regulile europene de uh, armonizare a uh, sistemului fiscal? Uh, n-ar necesita schimbarea tratatului. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult. V-ați consumat uh, tot timpul alocat, deci nu știu dacă veți primi un răspuns prea lung. O să încerc totuși să, răspuns, să răspund uh, câteva întrebări, chiar dacă nu am mult timp la dispoziție. În primul rând, uh, vă mulțumesc pentru îngrijorare. Uh, Ehm, ați vorbit despre rezistență și despre presiunea la care sunt supus. Ehm, da, într-adevăr, ehm, presiunea este mare, dar eh, ne descurcăm foarte bine. Vă mulțumesc. Apoi, am ați citat greșit al Parlamentul Național, Parlamentul Olandez, ca Ministru de Finanțe, am făcut o altă declarație. Partidul Socialist din Parlament m-a întrebat dacă îmi par, mă gândesc la dezbaterea în olandeză, îmi vin cuvintele în olandeză. Eu am spus foarte clar că, în primul rând, nu e vorba de sistemul de garantare a depozitelor, chiar dacă am înțeles unde a, provit, unde a provenit uh, confuzia. În al doilea rând, situația din Cipru este uh, specifică și o problemă, unic, o problemă unică în sistemul financiar. Și a spus foarte clar că uh, nu se va repeta această abordare în alte țări. Am spus acest lucru foarte limpede. M-ați întrebat apoi dacă dacă ce se întâmplă acum, închiderea băncilor și faptul că li se permite oamenilor să retragă doar sume foarte, doar anumite sume de la bancomate zilnic, dacă acest lucru este o încălcare a, a libertății de circulație a capitalului. Îmi pare rău, nu mai găsesc cuvintele în limba engleză. Nu, nu e așa. Nu se încalcă nicio prevedere juridică. Suntem îndreptățiți să luăm aceste măsuri în momentul în care ne confruntăm cu o criză bancară care este de natură atât națională cât și europeană. Banca Centrală Cipriotă are dreptul de a uh, închide băncile în situație de panică și de criză, iar, iar acum se folosesc aceste măsuri pentru a calma lucrurile. Uh, la ora actuală în Cipru se încearcă redeschiderea treptată a băncilor, încercând, încercând și noi în egală măsură să finalizăm programul. Mulțumesc, trebuie să ne oprim aici, fiindcă am depășit cu un minut timpul. Corina, ai cuvântul. Uh, uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Nu este surprinzător, domnule Dyson Blum, că uh, engleza vă părăsește pentru că această dezbatere a fost transformată într-o dezbatere din țările de jos. Oricum, ne bucurăm să vă vedem în rândul nostru. Nu ați uh, pornit uh, foarte ușor în, uh, în noua dumneavoastră funcție. Trebuie să, să înlocuiți un președinte cu o foarte mare experiență și trebuie să vă confruntați cu un pachet de asistență financiară eșuat. Însă aveți experiență și sunt convinsă că veți putea să reluați activitatea și să, să, să relansați, um, să găsiți o soluție și o soluție bună, care să nu fie o soluție rusă, ci o soluție europeană. Trebuie să vă spun că apreciez faptul că vă asumați, resum, vă asumați responsabilitatea pentru pachetul eșuat. Până acum, tot ce am auzit din partea colegilor și a liderilor a fost, nu e vina mea, nu, tot zic că nu ei au fost uh, responsabili, inclusiv miniștri de finanțe care au votat pentru uh, în Eurogrup. După aceea au spus, nu, nu e vina mea. Vă apreciem așadar simțul uh, răspunderii. Este un semn pozitiv care ne dă speranță. Am însă o întrebare referitoare la micii depozitari. Poate că aveți dreptate din punct de vedere juridic că sistemul de garantare a, a, a depozitelor rămâne intact, însă cetățenii nu înțeleg asta, nu văd lucrurile așa. Cum trebuie să facem asta în viitor, dacă ar fi necesar, și sper să nu fie, uh, dacă va fi necesar în viitor să ajutăm bănci care au dificultăți, cum ar trebui să acționăm? Pentru că s-ar putea ca băncile să fie supuse unor riscuri și mai mari. Ați spus că trebuie să facem uh, progrese cu mecanismul de uh, redresare și soluționare, Aș vrea să știu care ar fi viziunea noastră în acest sens, pentru că, din punctul meu de vedere, acționarii și cei care dețin um, obligațiuni ar trebui să contribuie, însă depozitarii ar fi uh, protejați de orice contribuție. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru? Această săptămână am ajuns uh, la un acord referitor la un mecanism de supraveghere. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre asta. Mulțumesc, doamnă Wortman-Col, pentru întrebările dumneavoastră. Un pachet eșuat. Când mă uit la această situație, am văzut că acest pachet a fost respins în Parlament și că autoritățile cipriote caută un pachet alternativ. Dacă acest lucru este posibil în cadrul pe care îl avem, rămâne îndoielnic, mai ales dacă vrem ca el să fie durabil. Ne-am spus că vom permite, vom acorda timp uh, astfel încât uh, ciprioții să poată să analizeze soluții alternative, însă acestea trebuie să fie durabile din punct de vedere economic uh, și, și financiar și trebuie să fie fezabile din punct de vedere politic. Deci eu nu cred că acest, um, acest pachet este complet eșuat, pentru că, sincer, nu văd foarte multe alternativ, alternative. Există alte căi de a impune o taxă și noi suntem deschiși la o, la o discuție în acest sens. Ați vorbit despre riscul ca banii să, ca cetățenii să-și retragă banii și uh, pe termen lung um, cum putem să, adopt, să abordăm uh, băncile care au probleme. În decembrie, la ECOFIN, am căzut de acord asupra mecanismului unic de supraveghere, care este finalizat. Vă mulțumesc foarte mult pentru munca dumneavoastră care s-a desfășurat foarte rapid. La un an după acordul dumneavoastră a existat una, un compromis și, după ace- și deja put, uh, BCE poate să înceapă cu uh, munca de supraveghere. Apoi, avem nevoie de un mecanism unic de redresare și soluționare. Avem nevoie de instrumente puternice cu care să abordăm băncile care au probleme. Și aveți dreptate, modul cel mai bun de a face asta este să facem în așa fel încât sectorul privat să participe, respectiv acționarii, deținătorii de obligațiuni. Dacă îmi permiteți să vorbesc în calitate de ministru de finanțe al țărilor de jos, a trebuit să naționalizăm o bancă, este o situație nefericită pentru acționar, dar a trebuit să le luăm acțiunile. Este regretabil, dar ei au trebuit să participe la salvarea acestei bănci. Așa trebuie abordată situația. Aveți dreptate, însă la ora actuală nu avem întreaga trusă de unelte, să spunem așa, nu avem toate instrumentele la dispoziție. În ceea ce privește recapitalizarea directă, la Eurogrup uh, lucrăm la elementele care trebuie să fie discutate și dezvoltate, astfel încât înainte de vară să reușim să ajungem la un acord referitor la cum se poate face recapitalizarea directă. În regulă, în numele PPE, Gunnar Hockmark acum, raportor pentru directiva referitoare la uh, Uh, redresare și soluționare, care se suprapune cu anumite evenimente recente. Gunnar. Mulțumesc. Bineînțeles, înțelegem că s-a discutat mult problema cipriotă astăzi și nu putem decât să subliniem uh, nevoia unei uh, soluții europene și nu a unei soluții ruse. Dar în același timp trebuie să re, recâștigăm încrederea în um, sistemul de garantare a depozitelor, pentru că dacă nu vom pierde încrederea cetățenilor. Suntem într-o etapă în care multe lucruri depind de încredere. Aș vrea să mă refer la o altă parte a prezentării dumneavoastră, și anume faptul că ați subliniat nevoia de reforme structurale. Nu este un secret să spunem că nu sunteți primul și nici ultimul care subliniază această nevoie. Aceasta este problema în aceste, uh, la aceste subiecte. Părem să facem un uh, dans al ploii. Discutăm mult, dar nu facem nimic. Un alt lucru important este să respectăm regulile pe care le avem și, nu mă refer la pac- și mă refer la pactul de stabilitate. Dacă pactul de stabilitate este subminat din punct de vedere al încrederii, vom avea probleme la nivel național și lipsa reformelor. De aceea aș vrea să vă întreb referitor la Cipru și, de fapt, nu la Cipru, ci la o altă economie un pic mai mare din Europa, să spunem că este în mijlocul uh, Europei și să spunem că nu, apl- nu aplică pactul de stabilitate și amână respectarea regulilor referitoare la deficit. Cum veți acționa? Pentru că dacă nu veți acționa, veți submina credibilitatea pactului de stabilitate. Și am investit foarte mult în acest nou pact de stabilitate, în ceea ce privește credibilitatea, încrederea, uh, dar și în modul de a obține astfel un stimulent pentru reformă. Problema este că dacă amânăm aceste reforme, amânăm creșterea și dezvoltarea. Iar consecințele sociale pe care le-ați subliniat vor fi și mai grave. Dumneavoastră sunteți o persoană cu un rol cheie aici. Ați ascultat criticile referitoare la modul în care s-a abordat uh, problema săptămâna trecută. Dar trebuie să vă spun că dacă se fac lucrurile greșit în a, la acest nivel, consecințele sunt cât se poate de grave, sunt de o magnitudine extraordinară. Eu ce aș vrea în schimb să știu este cum veți aborda problema țărilor mai mari decât uh, Ciprul. Vă mulțumesc, domnule Heckmark, pentru întrebările dumneavoastră și vă mulțumesc pentru încrederea pe care mi-a acordat de a face, part, de a face față celor mai mari probleme din cele mai mari țări. Dar acum, ca să lăsăm gluma la o parte, este esențial ca dacă dorim să creăm creștere economică, să facem unele reforme structurale și am și eu aceeași nerăbdare ca și dumneavoastră. Însă, criza, cel puțin, a dus la o serie de schimbări, uh, reforme structurale în mai multe țări, inclusiv a mea, reforme structurale care fusese amânate de mai mult timp. Domnul Höckmark, nu mă refeream la țara dumneavoastră. Da, spune domnul Dijsselbloem, dar este mai ușor pentru mine să mă refer la țara mea. O serie întreagă de reforme au fost amânate timp de foarte mult timp. Și una dintre problemele noastre este în piața imobiliară, pe care ar fi trebuit să o abordăm în urmă cu 10-15 ani. Și situația este similară în multe țări din Europa și asta nu este o problemă de nord-sud. De aceea mă refer la țara mea. Avem probleme economice, structurale, reale, pe care am amânat să le soluționăm. Criza a depus mai multă presiune asupra acestor probleme a dus la mai multă voință pentru a se face aceste reforme. Criza este pe trecute, sperăm că așa este, și presiunea mai scade. Am creat noi mecanisme care mai trebuie și testate. Mecanisme prin care statele membre trebuie să se abordeze unele pe celelalte, să, să colaboreze unele cu celelalte uh, la nivel interguvernamental și să-și spună unul, unui, unul altuia E bine, faptul că uh, tu nu-ți abordezi anumite riscuri, îmi crește mie riscul uh, și așa mai departe. Deci, statele membre trebuie să își împărtășească agenda, să uh, vadă ce face fiecare pe piața forței de muncă, de exemplu, cum, putem, cum pot să se ajute unele pe celelalte. Este ceva esențial. Apoi, în ceea ce privește pactul de stabilitate, dacă anumite țări, precum țările de jos, și îmi veți uh, permite să mă refer la această țară și nu la cea din mijlocul continentului, e bine, dacă țări, precum țările de jos, nu reușesc să atingă obiectivul de uh, deficit de uh, mai mic de 3%, atunci ar face bine să aibă o foarte bună scuză pentru asta. Vor exista circumstanțe specifice, excepționale, care să justifice asta. Vor trebui să arate că uh, fac tot ce pot pentru a atinge obiectivele pe următorii ani. Vor trebui să aibă o justificare foarte bună referitor la ce fac uh, în uh, privința unor reforme structurale. Deci măsuri uh, suplimentare pentru a atinge, pentru a reveni pe, pe calea cea bună, să spunem așa, și o arătarea unor, do, dovada unor uh, măsuri convingătoare pentru, de reforme structurale, e bine, asta ar, um, ar putea permite, poate pentru un an, uh, Uh, să, uh, ca lucrurile să fie îmbunătățite. Domnul Höckmark, deci ce veți face în privința Franței? Domnul Dijsselbloem, Franța, la fel ca și orice altă țară, va fi judecată pe baza acestor criterii. În primul rând, și-au atins uh, obiectivul bugetar pentru acest an. Dacă nu, ce fac pentru a atinge aceste obiective cât se poate de rapid în anul următor? Uh, ce fac în ceea ce privește reformele structurale, așa cum tocmai v-am explicat. Acest lucru este valabil pentru Franța și pentru orice altă țară. Punct. Doamna președinte, iată, cel mai bun rezumat al pachetului uh, celor șase măsuri. Să ai dovezi convingătoare. Bun. Trecem la socialiști și democrați și Peter Simon, care este raportor pentru, uh, pentru propunerile referitoare la garantarea depozitelor. Peter. Mulțumesc, domnule, doamne președinte. Domnule Dijsselbloem, acest parlament luptă pentru adevăr și claritate, pentru protecția consumatorului, astfel încât ce scrie pe ambalaj să fie și înăuntru. Ceea ce vreți să ne vindeți astăzi aici este un ambalaj care induce în eroare și am să vă rog să înțelegeți că nu putem accepta asta. Dumneavoastră veniți aici și spuneți că pe ambalaj scrie că vorbim despre o taxă. Poate să fie corect din punct de vedere juridic. Bineînțeles, dar știți ce vă spun oamenii din Europa? Știți ce vă spun oamenii care au avut uh, încredere în garantarea depozitelor până la 100 de mii? Ei spun, noi nu ne uităm la ambalaj, ne uităm la conținut și conținutul înseamnă că ne-ați promis că dacă banca dă faliment, primim până la 100 de mii de euro înapoi. Și ce faceți? Le luați acești bani. Motivarea nu îi va interesa niciodată pe oameni. Oamenii vor învăța în Europa că nu pot să aibă încredere în astfel de promisiuni. Dar încrederea este cel mai important, după cum am putut să ne dăm seama. Colegul dumneavoastră Juncker a fost alături de noi, domnul Schäuble în fața presei germane și au spus același lucru ca și dumneavoastră, dar vă rog nu faceți aceeași greșeală. Ați spus că este un caz unic, că nu se va mai repeta niciodată. Ați spus asta și când ați uh, ratat, uh, când ați uh, salvat Grecia, ați spus că salvați Grecia. Nici atunci nu v-au crezut grecii. Și nimeni nu a crezut uh, Eurogrupul până când Mario Draghi nu a venit și a spus că face tranzacții monetare directe și așa a recâștigat încrederea. Acum pierdeți încrederea tuturor și acum nu va mai exista niciun uh, Mario Draghi care să vină să recâștige încrederea tuturor. Dumneavoastră sunteți responsabil și nu guvernul cipriot este responsabil pentru a se asigura că această încredere să nu se piardă. Dumneavoastră trebuie să spuneți guvernului cipriot nu se poate așa. Dacă veniți în fața noastră și ne spuneți și, și vă prefaceți că ciprioții pot să decidă singuri, atunci vă întreb de ce domnul Juncker, de ce BCE au, de ce dumneavoastră sunteți aici și ne-ați spus cum trebuie să se întâmple lucrurile în Portugalia, în Grecia, în Portugalia. V-ați luat dreptul să știți exact ce este corect și ce este greșit. Și acum spuneți că trebuie să fim flexibili, că vreți să dați flexibilitate care să dea, să pună uh, în pericol întreaga Europa? Nu puteți să dați nimănui astfel de spațiu de, ma- de manevră. De ce nu le spuneți uh, ciprioților că cei care au peste 100.000 de euro trebuie să intervină? Cine a investit un milion de euro în 2008 are astăzi 230.000 de euro în plus uh, rată a dobânzii decât dacă ar fi investit în Germania. 150 de mii mai mult decât dacă ar fi investit în Spania. De ce să nu îi taxăm pe acești oameni și să-i protejăm pe cei mici și să păstrăm încrederea în Europa? Eh, eh, eh, Vă mulțumesc pentru această întrebare. Sunt pe deplin conștient Sunt pe deplin conștient că eu, în calitate de președinte al Eurogrupului, trebuie să lucrez la consolidarea sentimentului de încredere a cetățenilor și, în calitate de politician, știu că întotdeauna trebuie să spun adevărul și să fac asta cu claritate. Acestea sunt și ideile dumneavoastră cu care sunt pe deplin de acord. Adevărul și claritatea în acest caz înseamnă că Ciprul are nevoie de un program pentru a ieși din situația cu care se confruntă. Adevărul este că zona euro este gata să îi acorde acest sprijin, însă pentru ca sprijinul să fie sustenabil, povara trebuie să fie suportată parțial și de către partea cipriotă. Cum se poate face acest lucru? cum pot uh, participa cetățenii ciprioți și cum uh, putem să distribuim echitabil povara. Este absolut echitabil, absolut just ca deponenții mari să contribuie mai mult decât deponenții mici. Am analizat o serie întreagă de taxe pe care să le putem utiliza în acest program și multe dintre modalitățile de taxare sunt cele care vizează pe localnici. Noi am considerat că este just și sper să fiți de acord cu noi că ar trebui să cerem o contribuție și uh, celor care nu sunt rezidenți, dar care au depozite în Cipru. Acum, totul ține de progresie. Aici înțeleg critica dumneavoastră. Ceea ce s-a întâmplat vineri seara sau uh, orice alt rezultat pe care l-am fi uh, dat publicității peste o lună, peste două luni, uh, orice rezultat, orice decizie nu poate fi implementată decât cu participarea poporului cipriot însuși. Nici în Parlamentul European, nici la Consiliu, nici la Eurogrup noi nu acționăm uh, tiranic, pentru că trebuie să le lăsăm oamenilor un spațiu de manevră. Dar intenția noastră este să ajungem la un acord cât mai devreme și să fie unul echitabil. Președinta, mulțumim. Mergem la PPE. Pablo Zalba. Mulțumesc, doamna președinte. Domnule președinte, eu cred că orele cele mai întunecate ale acestei crize au trecut grație sprijinului și sacrificiilor multor cetățeni europeni. Acum, dacă am fi putut să gestionăm mai bine situația din Cipru, este altă poveste. Sunt convins uh, că acum avem în sfârșit instrumente pe care le putem folosi, Banca Centrală poate interveni, lucruri care acum câțiva ani nu erau posibile. Sper ca toată această poveste să fie doar o furtună de vară trecătoare și sper să nu apare efecte grave pe termen mediu și lung creșterea și ocuparea sunt prioritățile noastre. Așa cum spunea Gunnar, acestea sunt o problemă națională. Trebuie să facem reforme. Unele țări nici măcar n-au început procesul de reformă. Altele însă au făcut deja eforturi uriașe pentru a se restructura. Aceasta este o parte a problematicii. Cealaltă parte ține de reacția Eurogrupului. Ce strategie veți folosi dumneavoastră pentru a garanta depunerile noastre, bugetele noastre și a stimula creșterea și ocuparea? A doua întrebare se referă la Uniunea Bancară. Dumneavoastră ați spus uh, de două ori că trebuie să creăm al doilea pilon al Uniunii Bancare, mecanismul de rezoluție. Și sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Poate că situația aceasta din uh, Cipru ar uh, fi un stimulant pentru noi ca să ne mișcăm în această direcție. Iar al treilea pilon al Uniunii ar fi um, fondul comun. Ce faceți cu acesta? Eh, muchas gracias, señor Zalba. Mulțumesc, domnule Zalba. Mai, mai mult nu știu în spaniolă. O să mă iertați. Muchas gracias. Ați spus pe bună dreptate că acum avem uh, la dispoziție mult mai multe instrumente decât la începutul crizei. Uh, nu putem să ne permitem să irosim această criză și cred că nici n-am făcut-o. Acum uh, Uniunea Europeană are mai multe mecanisme la îndemână pentru a soluționa posibile probleme. Împărtășesc speranța dumneavoastră. Sper ca actuala criză din Cipru să poată fi soluționată rapid. M-ați întrebat uh, ce strategie avem pentru a stimula creșterea și ocuparea. Mai întâi, pe termen lung, eu cred că este esențial să facem ceva în privința vulnerabilității economiilor noastre și acest lucru se aplică tuturor țărilor. Ați spus uh, pe bună dreptate că în unele țări s-au făcut uh, eforturi foarte mari. Spania este o, una dintre aceste țări, dar și Italia, Portugalia, Irlanda și acestea au făcut uh, eforturi mari. Și asta cu uh, costuri sociale foarte mari, trebuie să o recunoaștem. Sunt uh, convins însă că um, astfel competitivitatea acestor țări a crescut iar acest lucru este crucial pentru crearea de locuri de muncă noi și pentru creștere. În al doilea rând, eu cred că trebuie să găsim o modalitate mai eficientă, mai bună de a cheltui banii, atât la nivel european cât și național. Trebuie să căutăm uh, mijloace noi uh, de inovare, educație, să le permitem tinerilor să aibă pregătire mai bună, să obțină experiență la locul de muncă, să facă stagii, perioadă de ucenicie, etc. Acestea sunt elemente cruciale. De aceea sunt perfect de acord cu concluziile Consiliului European de săptămâna trecută. Ca priorități au fost uh, identificate situația tinerilor și ocuparea. Trebuie să creăm mai multe oportunități pentru tineri. A doua întrebare s-a referit la Uniunea Bancară și la mecanismul de rezoluție. Dacă aveam nevoie de mai multe stimulente pentru a lucra mai repede și mai bine, atunci Ciprul s-a dovedit a fi un astfel de stimulent. Eu aș zice că pentru a avea o creștere economică stabilă în uh, Uniunea noastră avem nevoie de o uniune economică și monetară, o uniune bancară. Și știu că chiar în acest moment uh, se fac eforturi în acest sens în întreaga Uniune. Băncile trebuie consolidate, balanța de plăți trebuie consolidate, iar mecanismul de rezoluție trebuie să fie instituit pentru a ajuta băncile care se confruntă cu probleme. E nevoie de instrumente de recapitalizare și, în fine, e nevoie de un sistem european de garantare. Mulți oameni cred acum că avem deja un astfel de mecanism, însă deocamdată nu avem decât schema de garantare a depozitelor de până la 100.000 de euro. Însă statele naționale au um, obligația de a avansa banii în momentul în care băncile dau faliment. Sistemul e încă foarte vulnerabil. Noi uh, trebuie să facem mai multe eforturi pentru a-l consolida și acest lucru este crucial atât pentru piețe cât și pentru cetățeni. Președinte, mulțumim foarte mult. Mergem la socialiști și democrați. Liam Huangkok. Bună ziua, domnule președinte. Bun venit la Parlamentul European. Văd că aici s-a conturat o dezbatere teologică cu privire la episodul cipriot. S-a pus la îndoială schema de garantare a depozitelor, pentru că Taxa pe care dumneavoastră ați impus-o se pare că ar atenta la această schemă și la libertatea de circulația capitalurilor. Eu aș vrea să știu dacă dumneavoastră i-ați consultat pe miniștrii ciprioți. După părerea mea, ei uh, n-au fost informați decât în noaptea de sâmbătă spre duminică. A doua întrebare. Dacă această poveste uh, ne face să ne dăm seama că există o problemă. Problema ține de guvernanța zonei euro. Propunerile pentru Cipru mai au și alte recomandări, nu doar de privatizare și vedem că s-au impus uh, ceea ce numim noi aici în Europa macrocondiționalități. Ieri Comisia a și publicat documente în acest sens. Dacă se impune macrocondiționalitatea, pentru că în Consiliu există uh, promotori ai acesteia, deci dacă ea se va impune, va exista o problemă de legitimitate democratică, deoarece cetățenii noștri sunt foarte sceptici în legătură cu recomandările Consiliului. Întrebarea mea este, credeți că macrocondiționalitatea trebuie gestionată la nivel interguvernamental sau mai degrabă la nivel comunitar? Ceea ce ar însemna că ar trebui să existe mai mult dialog și codecizie cu Parlamentul pe viitor și asta ar presupune o schimbare a tratatelor în viitor. Poate că anticipăm puțin lucrurile, dar în Parlament s-a vorbit despre înființarea unei structuri parlamentare care să reprezinte zonele, care să reprezinte țările din zona euro și care să dialogueze cu dumneavoastră, cu grupul în Consiliu. Ce părere aveți despre această inițiativă și cum credeți că ați putea să lucrați uh, astfel cu Parlamentul European? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Huang. Nu o să intru în ceea ce numiți dumneavoastră dezbatere teologică, pentru că cred că s-au spus deja destule. Prima întrebare s-a referit la consultarea comisiei, adică cred că vă referiți la libera circulație a capitalurilor. Da, comisia e întotdeauna prezentă și ne uh, sfătuiește cu privire la toate chestiunile, inclusiv fezabilitatea juridică, dacă se poate face ceea ce vrem noi să facem. Tot ce pot să vă spun este că Comisia nu s-a pronunțat împotrivă, deci uh, dacă s-ar fi pronunțat împotriva unor regulamente sau prevederi din tratate, am fi ținut cont de sfatul Comisiei, pentru că întotdeauna reprezentanții lor uh, iau cuvântul și ne spun dacă ce vrem noi să facem e fezabil sau nu. Deci acest test există. În ce privește macrocondiționalitățile economice, eu sunt pentru dialog, însă n-am văzut să fie un sprijin larg în rândul statelor membre în vederea recurgeri la codecizie în aceste probleme. Da, sunt pentru dialog, dialogul trebuie să existe, sunt gata să vin în Parlament și să vorbesc cu comisia dumneavoastră despre temele ce sunt pe agenda Eurogrupului. Și uh, vreau să existe dialog uh, cu Comisia de Specialitate a Parlamentului European și din Parlamentele Naționale. Acesta e răspunsul meu. Președinte, mulțumim foarte mult. Mergem mai departe. Tot de la PP, Marcus Ferber. Marcus este raportor pentru MIFID. Însă aici nu cred că putem să implicăm Ciprul, nu așa? Mulțumesc, nu despre asta vreau să vorbesc. Domnule Dijsselbloem, problema la ceea ce ați făcut în weekend uh, este următoare. În primul rând, ați organizat o mare pierdere a încrederii în întreaga Europa și asta prin faptul că și micii depozitari trebuie să participe după poziția noastră. Și apoi, în ceea ce ați um, propus, ați sancționat modelul de afacere al Ciprului. În loc să spuneți cei care au câștigat uh, la greu, să spunem așa, îi, um, îi taxăm. Practic, în ceea ce privește dreptul, uh, uh, dreptul fiscal, ați lăsat lucrurile așa cum sunt iar modelul de afacere al Ciprului, care l-a adus în, rui, a adus în ruină această țară, a rămas neatins. Deci eu aș vrea să știu ce fel de măsuri vreți să luați, astfel încât Ciprul, pe termen lung, să intre într-o concurență rezonabilă în Uniunea Europeană. Și uh, cum poate să. Uh, deci, deci cum poate fi eliminat acest model care a dus la ruina Ciprului? Ähm, Mulțumesc. Ați vorbit despre o pierdere uriașă de încredere. Nu se neg că dezbaterea care a început în uh, weekendul trecut uh, referitor la schema de garantare a depozitelor a relevat faptul că există un pericol de pierdere a încrederii în rândul consumatorilor și piețelor. Cred însă că dezbaterea a fost uh, mult mai prăpăstioasă decât reacția efectivă a piețelor și consumatorilor. Eu cred că putem avea un pic mai multă încredere decât uh, a fost cazul zilele trecute. Cel puțin piețele au mai multă încredere decât uh, credem noi, politicienii și factorii de decizie că există. Poate că ar fi trebuit să spunem mai multe, să comunicăm mai mult chiar de la început în legătură cu distinția pe care o vedem noi între schema de garantare a depozitelor și taxa impusă, dar nu cred că există o pierdere uriașă de încredere. Nu sunt de acord cu această afirmație. Dumneavoastră ați spus că soluția pe care noi o propunem reprezintă un uh, alt model pentru Cipru. Nu sunt de acord, pentru că noi încercăm să elaborăm uh, alte programe, alte modele în cadrul Uniunii Economice și Monetare și suntem uh, pentru un control mult mai mare în vederea combaterii spălării banilor. Nu e suficient să actualizăm uh, regulamentul, regulamentul e corect, dar e nevoie de mai multă practică, de mai multă aplicare efectivă în Cipru. Să vedem dacă practica se face corect. Deci uh, trebuie să insistăm pe latura aceasta. În al doilea rând, prin acest program noi am încercat să modificăm oarecum structura taxelor și impozitelor modelului uh, de business, practic. În al treilea rând, probabil uh, efectul va fi o reducere destul de mare a sectorului bancar. Deci noi nu am blocat întregul uh, sector financiar uh, din Cipru, pentru că acest lucru ar fi fost uh, foarte nociv. Nu, noi vrem să îi permitem Ciprului și serviciilor financiare de acolo să aibă un nou început, dar mai sănătos, să se reducă ca talie, să aibă servicii mai solide și să combată spălarea banilor. Acesta e scopul programului nostru. Președinte, mulțumesc. Mai am încă un minut, dacă am înțeles eu bine. O scurtă întrebare. Este minunat că piețele au, au înțeles ce ați decis dumneavoastră, dar puteți să veniți cu plăcere în circumscripția mea. Noi, re, noi reprezentăm aici oamenii, nu piețele. Oamenii spun plătim de trei ori în calitate de uh, contribuabil, în calitate de uh, investitori și apoi în calitate de, uh, de depozitari. Aceasta este criza de încredere și pe mine uh, mă interesează mult mai puțin ce părere au piețele. Mă interesează ce cred oamenii din circumscripția mea. Um, well, let me just say that, um... Dați-mi voie să vă spun că mare parte a deponenților din Cipru nu sunt uh, uh sunt investitori. Sunt de acord că trebuie să găsim o soluție mai echitabilă. Am mai spus asta deja și sper că Cipru va face propuneri în acest sens. Am făcut uh, tot ce am putut vineri seara și sperăm ca mai târziu să ajungem la un rezultat și mai bun. Mulțumesc foarte mult! Cred că am transmis foarte clar mesajul că e nevoie de încredere în uh, garantarea uh, depozitelor de până la 100.000 de euro. Vă rog frumos, nu mai avem mult timp uh, la dispoziție, vă rog să fiți susținți mai întâi uh, uh, Toothberman, Rodi Crața și apoi răspunsuri. Acesta este primul grup. TS, cuvântul. Mulțumesc. Domnule Dijsselbloem, mă bucur că sunteți prezent alături de noi și pentru că arătați asistenților de la Parlamentul European că viitorul uh, poate fi foarte luminos și uh, uh, să ei sunt alături de noi aici în sală, în rândurile din spate și cred că sunt foarte motivați să vă vadă aici. Bun, ca președinte al Eurogrupului, vă îngrijorează faptul că Ehm, Banca Centrală Europeană și-a asumat o răspundere foarte mare în ultimii ani prin declarația că va încerca să mențină stabilitatea monedei. După părerea dumneavoastră, este nevoie ca Eurogrupul să ia măsuri pentru a reduce presiunea exercitată asupra BCE-ului și pentru a eh, regândi definiția definiția solidarității între statele zone euro? Sau uh, oare partajarea riscului actual între BCE și, și țările zone euro este suficientă în ceea ce privește Eurogrupul? Aș dori să mă refer aici la mașina de spălat, care este Ciprul, cum a spus colegul meu pe bună dreptate. Una este să fii de acord că Ciprul trebuie să soluționeze problema spălării de bani și alta este uh, uh, frauda fiscală și evitarea plătirii taxelor și impozitelor în întreaga Europa. Ar trebui să combatem aceste fenomene în întreaga Europa, pentru că, fiindcă avem nevoie de un uh, sistem financiar solid, dar și o mai bună conturare a solidarității. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnule președinte al Eurogrupului, eu sunt din, eu vin din Grecia, dar nu o să vorbesc despre Cipru, fiindcă s-a vorbit suficient. Aș dori să vorbesc despre inegalitățile între nord și sud, între centru și periferie în zona euro. Aceste diferențe au sporit din cauza crizei financiare. Am uh, discutat în Parlamentul European uh, îndelung aceste lucruri, iar de curând, uh, iată, am asistat la declarațiile domnului Draghi, care face referire la diferența de productivitate și la și la costurile diferite de pe piața muncii între statele europene din zona euro. Aș vrea să vă spun că IMM-urile care tânjesc după creștere, sunt foarte împovărate de aceste diferențe existente la nivelul zonei euro. În ceea ce privește accesibilitatea capitalului și costurile împrumutului, suntem într-o situație de cerc vicios în ceea ce privește aceste, defini- aceste diferențe, mă scuzați. Vreau să vă întreb dacă mm, zona euro are o strategie pentru soluționarea problemei și dacă aveți o strategie, aș dori să știu pe ce se bazează aceasta. Și ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește problemele programelor de consolidare financiară din diversele țări? Aceste programe țin cont de nevoia de a face față diferențelor între nord și sud. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Dar, într-adevăr, sunt multe diferențe în Uniunea Europeană și uh, uneori acestea urmează um, um, modelul uh, nord-sud, iar criza economică și financiară nu a făcut decât să înăsprească aceste diferențe. Ceea ce a spus Mario Draghi avea ca scop uh, sublinierea faptului că pentru ca zona euro pe de întregul să devină mai competitivă, trebuie să fim mai inovatori, trebuie să uh, să ne sporim productivitatea și trebuie să reducem uh, costurile muncii în contextul productivității. Și avem cale lungă de bătut acolo. Nu este vorba doar despre o problemă ce afectează țările din sud sau din nord, este vorba despre o problemă care este valabilă pentru toate țările și pentru țările din centrul Europei. Este o problemă care se pune și în Olanda. În al doilea rând, multe dintre programele necesare pentru a ieși din crize în diverse țări au, uh, și-au adus și ele contribuția la această problemă, vorba de costurile muncii și productivitatea. În sudul Europei, competitivitatea crește rapid, iar uh, Competitivitatea la nivel general în Uniunea Europeană se îmbunătățește. Companiile delocalizează din nord către sud. Asta nu îi bucură pe cei din nord, dar companiile externalizează, își mută sediile în sud. Asta este rezultatul reformelor, poate. În primul rând vreau să vă spun că uneori dezbaterea este Oare Nordul n-ar trebui să fie mai puțin competitiv, să exporte mai puțin pentru a permite creștere în Sud? Eu aș vrea ca Uniunea Europeană, în general, ca bloc comercial la, pe, pe scena internațională, să devină mai puternică și împreună aș dori să um, sporim rata exporturilor, fiindcă dacă ne concentrăm mai mult pe echilibrul din interiorul Uniunii Europene, s-ar putea să pierdem multe ocazii la nivelul comerțului internațional. Iar la ora actuală, uh, Ocaziile de creștere sunt în afara Uniunii Europene, în zone din lume unde se înregistrează creștere economică și posibilități de investiții și dacă noi, Uniunea Europeană, toate țările Uniunii Europene am putea să profităm de pe urma acestei creșteri economice, ar fi foarte bine, ne-am consolidat, ne-am, ar fi bine să ne consolidăm, să ne consolidăm exporturile și atunci am, am aduce creșterea economică și în Uniunea Europeană. Fiindcă uh, Uniunea Europeană, în termeni economici, nu este o, un, un un joc cu sumă zero. Următorul vorbitor. Mulțumesc foarte mult. Îmi pare rău că... Uh, uh, cer scuze. uh, domnul Deiseblum, ați... Uh, ați uh, întrebat despre răspunderea BCE, dacă nu cumva își asumă BCE o răspundere prea mare în criza actuală. Răspunsul ar fi că la ora actuală este inevitabil așa ceva. Dar, bineînțeles, într-un context mai uh, sănătos, uh, mai durabil, după criză, BCE-ul și instrumentele și uh, instrumentele sale și programele sale trebuie să fie reduse și BCE-ul uh, este de acord cu această afirmație, sunt sigur. Dar, deocamdată, trebuie să fim realiști. Este inevitabil că BCE-ul trebuie să joace rolul pe care și-l asumă în mod constructiv la ora actuală, dar pe termen lung, bineînțeles, trebuie să ne asigurăm că la nivel decizionar și la nivelul statelor membre uh, vor exista mai multe instrumente uh, și mai multe măsuri de ieșire, în criză, de ieșire din criză pe viitor. În ceea ce privește evitarea, mă scuzați, frauda fiscală, evaziunea fiscală și spălarea de bani, sunt sigur că doar conlucrând vom putea rezolva această problemă, fiindcă este vorba despre uh, chestiune ce ține de concurență între statele membre. Uh, sistemele fiscale sunt uh, sursă de competitivitate între țări și dacă dorim să consolidăm sistemele fiscale, trebuie să conlucrăm. A, da, aproape că este o întrebare pentru ministrul de finanțe olandez și da, și încerc să fiu cât se poate de sincer, fiindcă singura modalitate de a rezolva această problemă este de a lucra împreună în Uniunea Europeană. Mulțumesc, Sophie, ai cuvântul de la ALDE. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În primul rând, ca liberal, aș dori să vă urez bun venit. Sunt sigur că veți mai uh, fi uh, prezent alături de noi în următorii ani. Câteva întrebări, dacă îmi permiteți. Am vorbit mult despre Cipru astăzi, dar se zvonește în mass media că alte țări ar reprezenta riscuri sistemice și ar putea să urmeze aceeași soartă. Închipui că nu doriți să faceți afirmații în acest sens acum, dar am o curiozitate în acest sens. Ați spus că avem nevoie de o soluție europeană, dar în ciuda faptului că situația este urgentă, guvernele naționale sunt mult mai îngrijorate de ce se întâmplă la nivel național, de electoratul național și mm, dau dovadă de mai puțin solidaritate la nivel european și ne confruntăm cu o criză, cu o criză a gestionării situației. Ați vorbit dumneavoastră despre instrumentarul uh, Băncii Centrale Europene. Cum uh, veți încuraja statele membre să-și asume mai multă răspundere? primim acum vești despre un ultimatum din partea BCE-ului la adresa Ciprului pentru luna viitoare. Ce părere aveți dumneavoastră? Mulțumesc, uh, doamnă Intveld, pentru întrebarea adresată. În ceea ce privește alte țări care se confruntă cu probleme sau care se vor confrunta cu probleme și dacă sunt sau nu riscuri sistemice, îmi pare rău, nu pot să vă răspund acum. În uh, linii mari, zona euro se îndreaptă către o perioadă de mai multă stabilitate și cred că ar trebui să facem tot ce putem pentru ca toate pentru a avea toate instrumentele și mecanismele de care avem nevoie pentru a avea politici macroeconomice mai bine coordonate. Nu doresc să vorbesc acum despre riscurile uh, din viitor. Ați cerut o soluție europeană și eu la fel și ați spus că guvernele naționale sunt prea concentrate asupra um, electoratelor lor uh, în loc să-și întoarcă privirea către problemele europene, dacă am înțeles eu bine. Pentru politicieni, fie că sunt naționali sau europeni, întotdeauna trebuie să găsești o modalitate să convingi electoratul că ceea ce crezi tu că despre, despre ideile în care crezi tu, altfel nu vei avea o viață prea lungă în politică și uh, acțiunile pe care vrei să le întreprinzi nu vor fi durabile, fiindcă următor, următorii Uh, politicieni care vor veni la putere vor schimba cursul, direcția, direcția acțiunilor tale. Deci trebuie ca întotdeauna în toate acțiunile noastre să fie sprijinite de alegători. Câteodată, când ne mișcăm prea repede, în, în, încăl, călcăm granița, trebuie să ne mișcăm repede, dar fără să depășim limitele. Uneori, în apreciem viteza și viteza este de dorit, dar cred că punctul de plecare al proiectului Uniunii Bancare, care este acum unul dintre cele mai mari proiecte în uh, Uniunea Europeană, uh, și are o și acum un an și jumătate și, și în luna decembrie am uh, hotărât care va fi prima piatră de temelie a Uniunii Bancare la Ecofin. Haideți să nu ne autoflagelăm, fiindcă lucrurile se, de, se desfășoară pe cât se poate de rapid. Dar Sophie v-a adresat o întrebare și despre BCE. Aș dori să mai adaug și eu ceva la această întrebare pentru a putea răspunde în ceea ce privește BCE-ul la, o, la oaltă. În timpul discuțiilor s-a vorbit despre amenințarea de a retrage lichiditățile de urgență, iar în momentul în care se uh, părea că s-ar putea găsi o soluție mai uh, a reapărut această ofertă a lichidităților, uh, iar uh, Sophie uh, spune acum că se zvonește că s-ar putea să se retragă această ofertă până luni. Ce părere aveți despre modul în care se, se, scoate din buzu- se scot din buzunar aceste lichidități de urgență și rolul BCE-ului în această intervenție specială. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu nu cred că BCE-ul lansează amenințări. Eu cred că BCE-ul face tot ce poate uh, în uh, conformitate cu mandatul său. Iar uh, această facilitate poate fi folosită pentru, doar pentru băncile solvabile care au un viitor. Dacă băncile se confruntă cu mari probleme, atunci trebuie să existe perspectiva pe, în, vi, în viitorul apropiat al unui program de recapitalizare pentru ca aceste uh, bănci să fie din nou pe linia de plutire. BCE-ul are dreptul să facă acest lucru, este un organism independent și poate hotărâ dacă, uh, dacă oferă sprijin uh, în continuare sau nu. Și dacă am înțeles eu bine, ei consideră că trebuie să existe un program cât mai devreme și uh, și vor, uh, și vor uh, permite acest sprijin numai dacă există un program. Deci asta arată cât de urgentă este situația și guvernul cipriot, uh, cu guvernul cipriot trebuie să se ajungă la un program și la un acord cât mai curând cu putință, iar BCE-ul are dreptate. Mulțumesc foarte mult, așa cum am spus la început, cred că dumneavoastră Uh, nu ați avut uh, o prezent, nu ați avut un început prea ușor uh, și pe la prima noastră prezență în comisie vă mulțumim pentru rezistența dumneavoastră și sperăm să avem un schimb de păreri la fel de rodnic și pe viitor. Cred că pe 5 septembrie vom avea următoarea întâlnire și încă o dată vă mulțumim pentru prezență. Thank you. Right, we're, we're moving on to vote. Bun, trecem acum la voturi. Dar facem o scurtă pauză până se distribuie listele de vot. The, uh, people leave the room. Okay, we, we do need to vote. Vă rog frumos, haideți să începem votul. Vă rog să luați loc. Ok, thank, thank, thank you very much. Mulțumesc. Primul punct este punctul 18. Este vorba de Comisia de Consultare nomination of the representative of the Europe și numirea reprezentantului Parlamentului European pentru Comitetul Consultativ European pentru Statistică. Această chestiune a fost ridicată în momentul în care a fost înființat comitetul la ultimul mandat, iar eu am fost uh, primul reprezentant al uh, Parlamentului după care domnul Sicluna uh, mi-a urmat, uh, domnia sa este ministru acum. Această slujbă este destul de periculoasă, dar domnul Liam Nongkog a fost uh, propus. Nu avem decât un singur candidat, deci vă propun să îl votăm prin aclamare. And watch out where you're going to go. Și ai grijă, Lia, mai, ai grijă unde o să te îndrepți mai încolo. Dacă dorești cuvântul, da, vă mulțumesc foarte mult, vă mulțumesc pentru încrederea acordată. Încredere importantă pentru mine, fiindcă este importantă, fiindcă este important ca Parlamentul să vegheze asupra calității și fiabilității statisticilor foarte importante în contextul macroeconomic european și o să încerc să fac acest uh, lucru în numele Parlamentului European. Vă mulțumesc foarte mult. Da, într-adevăr, uh, este interesant ce mai poți să afli acolo în, la acele reuniuni. Știu din proprie experiență. Acum trecem mai departe la punctul 12 de pe ordinea de zi. Este vorba votul privind OPCVM. Uh, haideți să încercăm consolele de vot. Facem un, un test Vă rog să apăsați butonul care trebuie. Right, well, there's one person plugged in who's not voting. Cineva nu a votat, dar sper că face, o persoană nu a votat, dar cred că a făcut-o special. Deci, butonul care trebuie, celor mulțumiți, 29, 8 împotrivă și o persoană nu știe, Jean-Paul. Nu ai cartela de vot. Bun, deci mai adăugăm o persoană. Trebuie să-mi, să-mi faci semn uh, cum votez. Mai este cineva care și-a uitat cartea de vot? Mm, da, un coordonator buclucaș. În afară de el nu mai e nimeni. Mm, Jean-Paul, nu cred că pot să votez cu, cu cardul. la Comisia pentru Finanțe poți să-ți cumperi votul? Ce crezi? Nu, nu, nu, haideți să începem. Trecem mai departe la voturi. Primul vot se referă la remunerații. Compromisul A, cine este pentru? Se vot pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva? abțineri, se adoptă. A doua parte, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronica a doua parte. A votat toată lumea? Trebuie să mai voteze două persoane. O persoană a votat toată lumea. Se închide votul. 22 pentru, 16 împotriva se adoptă și a doua parte. Mergem mai departe la amendamentul 9. Nu. Compromisul B. Compromisul B. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru. o pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm electronic. A votat toată lumea, se închide votul. Se respinge cu 17 pentru la 22 împotrivă. Compromisul D. Compromisul D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22. Amendamentul 22 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Cred că se respinge, dar verificăm electronic. A votat toată lumea? Se închide votul. Se adoptă, de fapt, așa cum e normal să se întâmple cu un compromis, compromisul F. Vot pe părți, prima parte, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva abțineri. Cred că se respinge. Dar haideți să verificăm electronic, așa cum am făcut și înainte. A votat toată lumea? Se închide votul. Se respinge. Cu 23 împotrivă la 17. Trecem acum la, la amendamentul oral înaintea de mine pentru a include formularea standard în ceea ce privește uh, Uh, tabele de corespondență. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Se adoptă. Amendamentul 49 pentru. Împotriva abțineri. Se respinge. Compromisul G pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. Mergem mai departe la amendamentul 8 pentru. Împotriva Abțineri? Verificăm electronic. Verificăm amendamentul 8 electronic. A votat toată lumea, se închide votul. Se adoptă cu 21 la 18. La 19, da. Am uitat să număr pe domnul Gozes. Trecem acum la votul asupra textului astfel amendat. Votăm electronic. A votat toată lumea. Se închide votul. 31 pentru, cu Jean-Paul 5 împotrivă și 5 abțineri. Votăm acum uh, rezoluția legislativă, tot electronic. A votat toată lumea? tot așa, 31 pentru, 5 împotriva, 5 abțineri. Acum dorește raportorul să înceapă negocierile pentru un acord în prima lectură, așa cum prevede procedura normală. Aș dori să vă spun că, dat, dat fiindcă nu a fost ușor de obținut rezultatul, dacă dorește cineva uh, Uh, din rândul comisiei noastre să se ajungă în plenară. Dacă se dorește în unanimitate să uh, trecem direct la Consiliu, așa o să facem. Eu vreau să vă spun că am uh, discutat în prealabil acest lucru și majoritatea s-a detașat foarte clar, dar vă las pe dumneavoastră să hotărâți dacă vreți să ajungem în plenară, așa va fi. Consiliul nu a ajuns încă la un acord, deci astfel, din punct de vedere democratic, mai avem timp. Doamna președinte, am înțeles că președinția irlandeză va reîncepe negocierile în Consiliu în luna aprilie, scrie nota mea, pentru a încerca de a ajunge la o abordare generală. Întrebarea este dacă noi dorim să să ajungă acest document cu modificările posibile aferente în plenară. Am avea astfel mai mult timp pentru a mai uh, aranja lucrurile pe aici, pe acolo, dacă e nevoie. Uh, am uh, spus foarte clar că dacă, dacă cere cineva acest lucru, chiar și dumneavoastră, doamnă președinte, să ajungem în plenară și sunt gata să discut cu raportorii din umbră mai apoi pentru a găsi soluții în ceea ce privește toate problemele semnalate, fiindcă așa am reușit să facem și până acum câteva zile, deci sunt uh, gata să uh, fac acest lucru și dacă există o persoană care cere clar să mergem în plenar, atunci să ajungem în plenar, atunci așa vom face. S-a propus și s-a propus să mai aranjăm puțin textul și poate că ar fi util să ajungem în plenară. Da, deci o să uh, trimitem uh, textul în, plen- în plenară, ceea ce nu înseamnă că renunțăm la acordul din prima lectură, dar mai întâi să vedem ce se întâmplă în plenară. Bun. Trecem acum la punctul 13. Este vorba despre înființarea instrumentului de oferire asisten- de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro. Este vorba despre, da, despre raportul Danute Hübner. Sunteți gata? Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11. Pentru. Împotriva abțineri? Se adoptă. 12. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Îmi cer scuze, spune doamna președinte, am uh, sărit uh, textul inițial la, la aliniatul 2, cine este pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă, amendamentul 14 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă, Textul inițial la aliatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C pentru împotriva abțineri se, se adoptă. Amendamentul 18 pentru împotriva abțineri. Cred că se respinge, dar nu sunt sigur. Haideți să verificăm electronic 18 fiindcă nu eram prea atentă, ce scuze. Se închide votul. Da, se respinge. Amendamentul 19 pentru împotrivă abțineri. Se respinge. 20 pentru împotrivă abțineri. Se adoptă. Compromisul D pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 33 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 30 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 31 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva Abțineri. Se adoptă. Textul inițial de la alineatul 5 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 25 pentru, împotriva, împotriva abțineri, se respinge. Compromisul F e vot pe părți sau nu? De ce este colorat aici. Deci compromisul F pentru împotrivă abțineri se adoptă. 39 pentru împotriva abțineri se adoptă. Textul inițial la aliniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Următoarea liniuță la, la aliniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul G pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul H pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 47 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul I pe părți, prima parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Doua parte pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 46 pentru împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 52 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 40 pentru, împotriva abțineri se adoptă, uh, aliatul 5 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă, 53 pentru împotriva abțineri se adoptă, compromisul J pentru împotriva abțineri se adoptă, 5 aliniuță de la aliniatul 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 55 pentru împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri se adoptă. dat 57 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul K pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 6 al textului inițial pentru împotriva abțineri se adoptă. Trimiterea 1 pentru împotrivă. A, votăm în bloc. Votăm în bloc atunci până la considerentul B, C, considerentul C, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Am votat și considerentul C. Amendamentul 1. Bun, votăm amendamentul 1, doar să fim siguri. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 4, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul E, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 5, pentru, cer scuze. Nu am votat 3. Aveți dreptate. Amendatul 3 pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerentul F pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se respinge. 7 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul L pentru împotriva abțineri se adoptă. Votăm vot electronic asupra textului astfel amendat. A votat toată lumea, mai era o persoană. Se închide votul. 35, 36 pentru, numărăm și pe Jean-Paul, 1 vot împotrivă, 3 abțineri. Mulțumesc foarte mult! Vreau să vă spun că pe 26 martie la ora 9 va avea loc următoarea, noș- următoarea noastră ședință și apoi la ora uh, 3 după masă. Nu, nu avem uh, ședințe pentru săptămâna viitoare, nu avem uh, nimic pe de zi, dar nu am uh, uh, anulat încă întâlnirea, fiindcă poate intervine o situație de urgență și e bine să avem sală și interpretare. O să vă informez ce se va întâmpla. Uh, după, după vacanța de Paști ne vom întâlni pe 11 aprilie și veți primi informații în ceea ce privește următoarea noastră reuniune de săptămâna viitoare. Vă mulțumesc!